Okay. May I ask you to... Bună ziua, vă rog să luați loc, astfel încât să putem să începem. Ca de obicei, începem prin a adopta ordinea de zi. Dacă nu are nimeni nimic de obiectat, adoptăm această ordine de zi și trecem la comunicările președintei. Comisia Econ a primit 8 corecturi, proiecte de corectură pentru expuneri în ceea ce privește obligațiunile acoperite, supravegherea publică și directivele de modificare, supraveghere prudențială a firmelor de investiții și modificarea directivelor 2016-36, cerințe prudențiale pentru firme de investiții și regulamentele din 2013, 755 și 7600, 2010, 1093. Apoi, chestiuni legate de durabilitate în sectorul financiar, domenii de referință pentru climă, acordul de la Paris, apoi promovarea pieței IMM-urilor, apoi regulamentul în ceea ce privește infrastructura pieței europene, procedurile și autoritățile implicate în autorizarea CCB-urilor și cerințele pentru recunoașterea ICB-urilor din statele terțe. Aceste documente au fost trimise la data de 3 și 4 octombrie, octombrie membrilor Comisiei în în toate limbile, conform regulamentului de procedură. Dacă nu există obiecții din partea Comisiei, atunci aceste documente de corectare vor fi transmise Parlamentului și apoi vor fi anunțate la sesiunea plenară din prima din octombrie și vor fi aprobate dacă nu există cereri din partea grupurilor politice sau din partea 38 de membri ca aceste, uh, ca aceste documente să fie supuse votului următorul anunț, aș dori să vă informez că nu vom avea o reuniune a Comisiei luni, la data de 14 octombrie. Următoarea reuniune, următorul anunț are de a face cu un proiect de raport privind vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri. Raportor este Andrei Covaric din partea Renew iar apoi vom avea raportorii din umbră. Alfred Sant, but uh, I see Jonas Fernandez for the SND substituting him, uh, Molly Scott Cato from the uh, Greens, and um, then we have Eugene Yurziga from the ECR, which. Uh, ah, okay, yes. And. Ce avem acești raportori din umbră și Jose Guzmao din partea GUE, pe care nu-l văd încă în sală. Raportorul, doriți să interveniți? Mulțumesc, vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc acestei comisii și raportorilor din umbră pentru posibilitatea de a avea acest schimb de opinii pe acest dosar. Cum veți înțelege din observațiile pe care le fac, există o urgență pentru acest dosar, așa că mă bucur că putem într-adevăr să îl discutăm astăzi aici. Propunerea la vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri face parte din măsurile care trebuie luate pentru regimul TVA care trebuie să intre în vigoare în 2021. Comisia a propus o serie de amendamente la această directivă referitoare la vânzările de bunuri la distanță. Aceste amendamentele vor să se asigure că există reguli detaliate astfel încât să se permită funcționarea noilor reguli pentru comerțul electronic conform modificărilor aduse directivei privind TVA-ul. Totul face parte de, dintr-un pachet de măsuri cu privire la regimul TVA final. Abordarea generală în Consiliu a fost atinsă în martie în acest an și apoi amendamentele la această directivă sunt clarificate astfel încât regulile să se alinieze cu modernizarea regulilor TVA în Uniunea Europeană. Parlamentul trebuie să își ofere avizul pentru această propunere înainte ca în Consiliu să se adopte aceste modificări ale regulilor. Cât despre procedura în această comisie parlamentară, după consultare între coordonatorii grupurilor și apoi după consultările cu raportorii din umbră din celelalte grupuri politice, am hotărât să apelăm la procedura simplificată. Avizul nostru sprijină amendamentele făcute de Consiliu la propunerea comisiei și acest lucru se reflectă în documentul redactat. Pentru a ne asigura că aceste noi reguli sunt funcționale până în 2021, suntem presați de timp în procedura noastră. De aceea, coordonatorii au sugerat să urmăm procedura simplificată. Astfel, noi vom putea să accelerăm procesul și statele membre vor putea să înceapă cu transpunerea noilor reguli în legislația națională la timp pentru ca această directivă să intre în vigoare în ianuarie 2021, așa cum vă spuneam. Mulțumesc! Mulțumim! Acum Christian Doleșal din partea PPE. Zunächst möchte ich mich ganz herzlich beim Kollegen în primul rând vreau să-i mulțumesc domnului Covaric pentru colaborarea foarte bună. Noi suntem de acord cu procedura simplificată, sprijinim amendamentele și sunt convins că aceste amendamente la directivă sunt importante în ceea ce privește simplificarea TVA pentru că cele care vor avea de profitat vor fi IMM-urile, ele vor fi cele care vor putea fi protejate și vor putea să facă față concurenței și pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumim, mulțumim foarte mult, domnule Doleșal. Acum, domnul Fernandez. Thank you so much. Uh, our salary... Mulțumesc foarte mult. Raportorul nostru din umbră, Alfred, Alfred Sant, nu se poate afla astăzi alături de noi, așa că voi citi uh, contribuția acestuia. Acesta ne spune că grupul nostru politic e de acord cu procedura simplificată, astfel încât să ne asigurăm că nu există întârzieri în punerea în aplicare pe, a regulilor pentru TVA și comerț electronic. Evitarea fraudei TVA e foarte importantă pentru că frauda reprezintă mai mult de 5 miliarde de euro în domeniul TVA. Odată cu aceste reguli și piața online va juca un rol important în lupta împotriva fraudei TVA. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Fernandez, Molly Scott Cato. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru acest proiect de raport și pentru sugestia de a apela la procedura simplificată pe care o sprijinim. Ne dorim ca totul să treacă foarte repede. Consiliul are deja abordarea sa generală aprobată din martie din acest an și acum așteaptă avizul Parlamentului European. Noi sprijinim propunerea făcută de Comisia Europeană astfel încât va fi asigurată o mai bună colectare a TVA pentru vânzările online Propunerea, cum ne spunea raportorul, își dorește să simplifice regulile TVA pentru vânzarea de bunuri pe internet și să ne asigurăm că și piața online joacă un rol important în lupta împotriva fraudei TVA și că transmit informații autorităților în ceea ce privește cei care fac aceste plăți. Credem că există această pierdere de 5 miliarde de euro pe an în TVA și ni se spune că până în 2020 cifra se va afla undeva la 7 miliarde, așa că sperăm că propunerea ne va ajuta astfel încât să combatem această tendință. Mulțumim! Domnul Iegin Iurzica Mulțumesc foarte pe scurt! Aș dori să Mulțumesc raportorului Andrei Covaric pentru această muncă rapidă pe dosar. Așa cum s-a menționat deja, e important ca Parlamentul să acționeze repede pentru că acest pachet TVA comerț electronic va intra în vigoare în ianuarie 2021. Așa că e important să cădem de acord și să adoptăm dosarul prin procedura simplificată. Consider că această propunere poate să ajute companiile europene să scadă birocrația și administrațiile publice vor putea să închidă lacunele existente în domeniul TVA. De aceea eu sprijin această propunere a raportorului și salut faptul că există un acord pentru adoptarea acestui raport. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim. Jose Guzmal nu îl văd pe dumnealui în sală, așa că dacă nimeni nu are obiecții, mi se pare că există un acord pentru a aproba procedura simplificată, așa că o aprobăm. Vă mai reamintesc de faptul că avem un termen pentru depunerea unor obiecții până la 13 octombrie vineri. Votul în sesiunea plenară urmează a fi confirmat încă, însă acum e plănuit pentru prima sesiune plenară din luna noiembrie. Mai dorește cineva să intervină? Da, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru colaborarea constructivă și pentru ajutorul acordat și cred că totul va fi foarte util pentru a putea accelera adoptarea acestui pachet legislativ și pentru a ne putea asigura că regulile TVA vor face față viitorului și erei digitale. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule Covaric! Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, vă voi mai spune doar că următoarea reuniune ar putea să aibă loc joi 17 octombrie, însă mai trebuie să confirmăm această dată, veți primi informațiile prin e-mail. Și atât pentru astăzi, reuniunea se suspendă, vă mulțumesc foarte mult! Thank you.